Cedez la locul de muncă, așa cum ați făcut și dumneavoastră, un gând pentru toți salarieții care mor, mor în câmpul muncii pentru că angajatorii nu le pun la dispoziție mijloacele necesare pentru a lucra în condiții adecvate. Dziękuję. Proszę Państwa, chciałem... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vreau să vă uh, fac un anunț important. Proiectul de calendar al sesiunilor parlamentare de la Strasburg sesiunilor plenare de la Strasburg și de la Bruxelles a fost uh, redactat și vom vota. Vreau să vă aduc aminte că joi 22 aprilie conferința președinților a adoptat un proiect de calendar al sesiunilor plenare pe care îl aveți în dosarele dumneavoastră. Acesta se găsește și în uh, procesul verbal al sesiunii plenare. Vom vota acest proiect de calendar miercuri și mâine, <clears throat> marți, la ora 12, este termenul pentru depunerea amendamentelor, deci mâine la prânz. Este proiectul de calendar pentru anul parlamentar 2011. Votul va avea loc la prânz miercuri. din partea grupului PPE am primit solicitări pentru delegațiile interparlamentare care vor fi trecute în procesul verbal a acestei, a uh, acestei ședințe și dacă nu are nimeni nicio obiecție, atunci aceste numiri sunt considerate adoptate. Domnul Zoltan Balțo și domnul Paul Schmidt, colegii noștri din Parlamentul European, mi-au transmis în scris că mandatele dânșilor în Parlamentul European au, s-au încheiat pentru că au fost aleși în Parlamentul Ungariei. Parlamentul European ia notă de acest lucru și conform articolului 7, alineatul 2 și de asemenea conform regulii 4, alineatul 4, cea de-a doua liniuță al regulamentului de procedură, stabilește că Locurile ocupate de acești doi domni în Parlamentul European sunt libere, începând cu 14 mai 2010. Vreau să vă informez că miercuri, împreună cu Parlamentul, uh, președintele Consiliului, voi semna șapte acte adoptate prin procedura legislativă ordinară. Titlurile acestor acte vor fi publicate în procesul verbal al acestei sesiuni. Trecem acum la ordinea noastră de zi. Proiectul final al ordinii de zi, adoptat de conferința președinților pe 12 mai 2010, conform regulii 137, a fost distribuit. Am primit o scrisoare de la domnul Carlo Cassini, președintele Comisiei pentru Afaceri Constituționale, care solicită numele acestei comisii pentru consultarea de către Parlament a Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor în ceea ce privește propunerea de regulament pentru inițiativa cetățenească în conformitate cu articolele 304 și 307 ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Votul asupra acestor două solicitări de consultare va avea loc miercuri la prânz. Există comentarii la acest punct? Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Domnilor și domnilor, trecem acum la finalizarea uh, ordinii noastre de zi. Nu s-au făcut solicitări de modificări ale ordinii de zi pentru luni sau marți. Pentru ziua de miercuri, grupul PPE a solicitat să se includă uh, un vot cu privire la raportul domnului Cernețchi pentru descărcarea de buget 2008 pentru bugetul Consiliului. În numele grupului PP vom asculta acum pe doamna Gresle. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul astăzi dimineață uh, a răspuns la întrebările care erau încă deschise, așadar s-au îndeplinit toate condițiile ca să putem vota acest raport. De asemenea, uh, președinția spaniolă a spus că avem o procedură de descărcare de gestiune ordinară care poate să fie uh, discutată, așadar acest lucru îndeplinește cea de-a doua condiție pe care o pusesem noi, prin, pentru că acest lucru înseamnă că Consiliul se supune controlului Parlamentului European și de aceea cred că am putea să votăm acest uh, raport, iar rezoluția va fi apoi uh, tratată în plenul din iunie. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Cine este pentru? Domnul Svoboda. Domnule președinte, uh, noi putem să susținem această solicitare pentru că există și o scrisoare oficială care este, a fost trimisă către Parlament. Mi se pare că și sper că acest lucru înseamnă că și în ceea ce privește uh, Serviciul de Acțiune Externă, Consiliul este pregătit să ne arate uh, o transparență și să colaboreze cu noi și de aceea sunt uh, de acord cu doamna Gresle. Mulțumesc! Dorește cineva să vorbească împotriva acestei solicitări? Domnul Stas, aveți cuvântul. Dragi colegi, vreau să vă spun că sunt absolut uluit, sunt uluit că cele două grupuri mari nu uh, permit votarea acestui raport. Am avut o reuniune a coordonatorilor, dar eu eram atunci în Comisia pentru Control Bugetar, am văzut documentele care au venit de la Comisie în această dimineață, le-am citit cu mare atenție, este și o anexă inclusă, care este exact are, are conținutul identic cu anexa pe care am primit-o în 10 martie. Deci nu s-a schimbat absolut nimic. Așadar, eu recomand să votăm împotriva raportului Cernetski. Cred că uh, Consiliul, și mi se pare că e foarte clar, că ne râde nas aici. Mulțumesc. Trecem acum la vot. Cine este pentru solicitarea grupului PP, vă rog să ridicați mâna. Cine e împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Mulțumesc. Se adoptă. Votul privind raportul Cernescu va avea loc miercuri. Termenul pentru amendamente este marți, 18 martie, la prânz. De asemenea, miercuri, Grupul PPE a solicitat ca raportul doamnei Edith Bauer cu privire la organizarea uh, timpului de lucru al persoanelor implicate în activități de transport uh, rutier să fie amânat pentru următoarea sesiune plenară. Dau acum cuvântul doamnei Bauer pentru a susține această solicitare. Bauer, bardzo proszę. Elne úr, március twenty two én a foglalkoztatásügyi bizottság. domnule președinte pe douăzeci și doi martie la secretariatul comisiei pentru ocuparea forței de muncă atunci când am solicitat ca acest lucru să se pună în plenară în luna mai mi s-a spus că între 28 aprilie când a avut loc votul în comisie și până în prezent nu e o lună, deci termenul necesar nu e suficient de mare, deci mi s-a spus că acest raport nu poate fi inclus în plenara din mai. Fără a mă consulta, conferința președinților probabil ca urmare a propunerii grupului socialist a decis ca aceasta să fie aici, indiferent de perioada de timp care a trecut. Deci e o situație în care grupurile politice nu au avut uh, ocazia să-și formeze poziția față de acest raport și nu am avut timpul necesar pentru a discuta acest raport. Iată de ce vă solicit să-l amânăm pentru luna iunie. Przeciwko chciał się wypowiedzieć pan Svoboda. Mulțumesc, domnule Svoboda, dorește să se pronunțe împotriva acestei propuneri. Domnule președinte, mi se pare ciudat că doamna Bauer, pe care de altfel o respect, nu a menționat că acest raport a fost respins și doamna Bauer uită uită, între ghilimele, să spună că a luat contact uh, să vorbească cu Consiliul despre un raport care a fost respins. Acesta este nu e o procedură normală de lucru parlamentară. Așadar, mă pronunț împotriva solicitării dânsei. Well, eh, tak jest. Dziękuję bardzo. Ja Mulțumesc. Nu am dat uh, nimănui cuvântul pentru, doamna Vodmarcor. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Este o propunere din partea Consiliului, care a ajuns la Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, însă tradiția aici la Parlament uh, este să existe o perioadă de cooling off de o lună pentru pregătirea sesiunii plenare. Și tradiția Parlamentului a fost încălcată aici. E o propunere complicată, grupurile au nevoie de timp pentru a o studia, pentru că nu putem să facem toate aceste lucruri peste noapte. Sunt de acord cu raportorul în această privință. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la vot. Cine este pentru propunerea de a amâna votul. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Verificăm electronic. Am deschis votul, vă rog să votați. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. S-a închis votul. 158 pentru, 137 împotrivă, 7 abțineri. Se adoptă. Zostaje przeniesiona na następ... Dezbaterea raportului Bauer se amână pentru o sesiune viitoare. Pentru ziua de joi, grupul PPE a solicitat ca după amiaza, în după amiaza de joi, dezbaterea referitoare la jurnalistul din Transnistria să fie înlocuită cu o dezbatere privitoare la situația din Thailanda. Deci, în loc de dezbaterea referitoare la arestarea lui Ernest Vardanian în Transnistria,

să se exprime pentru această moțiune. Cine dorește să susțină această solicitare? Pentru că ceea ce a fost uh, înainte a fost o explicație. Numărul 36, aveți cuvântul, domnul Casulides. Mulțumesc, domnule președinte. Situația în Thailanda se deteriorează pe măsură ce trece timpul. Uh, sunt în pericol vieți omenești. Se pare că acest subiect este mult mai important pentru o dezbatere de urgență în acest Parlament în ziua de joi. În același timp, inițiatorii cazului domnului Ernest Pardanian în uh, statul separatist Transnistria, uh, există aici, în acest caz, niște lucruri care trebuie să fie examinate. Așadar, cred că ar trebui ca acest punct să fie înlocuit cu discuția asupra situației din Thailanda. Mulțumesc. Cine dorește să vorbească? Împotrivă. Domnul Speroni, mulțumesc, domnule președinte. Cred că ceea ce dezbatem noi aici, fie că e Transnistria, fie că e Thailanda, uh, nu cred că uh, e vreo diferență, deci nu văd de ce ar trebui să schimbăm lucrurile. Mulțumesc. Haideți să votăm acum. Cine este pentru solicitarea